Acum peste 60 de ani a început o revoluție discretă care urma să schimbe lumea. Și în ruinele celui de-al doilea război mondial s-a pus temelia pentru un proiect, un proiect care a dus la reușita unui proiect unic în istoria omenire. Și anume, dușmanii și-au dat mâna pentru împăcare iar regiunile care, erau, care sufereau de foame s-au um, transformat într-o piață unică, alte, popoarele s-au eliberat de dictaturi și au transformat statele lor în democrație, am construit cel mai uh, progresist model social și cu cel mai bun sistem de sănătate din lume. Împreună am uh, creat un model de societate europeană care să ne permite să trăim împreună în fiecare zi un pic mai bine. Un model care să combine democrația cu pacea și libertatea cu solidaritatea într-o manieră unică în această lume. Trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat și trebuie întotdeauna cu conștiința noastră să apărăm aceste valori pentru ca să nu uităm de unde venim. Niciodată război, niciodată din nou război, și-au jurat uh, oamenii acum 60 de ani, oameni care au trecut prin două războaie mondiale. Imaginile sângeroase ale războiului încă erau foarte prezente și rănile încă nu fuseseră vindecate. Și acești uh, oameni au ajuns să aibă o idee care pentru timpul acela părea de necrezut. Pentru ca să nu se mai repete încă o dată o catastrofă ca cea a celui de-al doilea război mondial, ei au propus o revoluție discretă. Nu prin construirea de ziduri, ci prin faptul ca să nu, se mai, să nu mai existe despărțire. Prin faptul că Trebuie să nu mai uh, încercăm să-l nimicim pe dușman, ci să-i dăm mâna să se ridice. Să nu îi condamnăm pe făptași la infinit, ci să-i ajutăm să se integreze în societate și să-i să iertăm. Nu printr-o creare de frontiere, ci printr-o tăiere a acestora, printr-o dărâmare a acestora și nu prin protecționism în uh, economiile naționale, ci printr-o întretăiere a economiilor lumii. Și nu singuri ci împreună trebuie să fie calea către viitor, spre binele tuturor. Acesta a fost obiectivul acestor persoane. Odată cu Comunitatea Europeană pentru Cărbune și Oțel, așa cum a spus-o părintele fondator Robert Schuman acum 62 de ani, s-a creat o solidaritate a acțiunii. La baza acestei uh, solidarități se găsește nevoia și conștiința nevoii că dacă vrem să supraviețuim la propriu în Europa, trebuie să trăim împreună și trebuie să acționăm împreună. De asemenea, convingerea că interesele noastre nu mai pot fi separate de interesele vecinilor noștri. Convingerea că singuri suntem slabi, dar împreună suntem puternici. Aceste convingeri au creat, au creat un model de societate unic în istoria omenirii, un model care ne oferă de șase decenii pace, libertate, democrație, egalitate, bunăstare și solidaritate. Acest curaj al părinților fondatori, din experiența celui mai jos punct la care ei s-au aflat în istoria omenirii, din acest punct s-a încercat uh, un răspuns și pentru acest răspuns a fost nevoie de curaj. Aceasta se exprima în felul următor. Nu putem să reușim decât împreună și de aceea trebuie să încercăm împreună. Iar astăzi acest curaj în lupta cu problemele economice și cu creșterea cifrelor la șomaj, cu construcția instituțională a Uniunii Europene și cu o istorie de succes de decenii, Poate ar trebui să fie mai simplu pentru noi să dăm dovadă de acest curaj decât părinții, pentru părinții noștri, bunicii și străbunicii noștri, cărora le-a fost mai greu să ajungă la această conștiință că e nevoie de acțiune împreună. Doamnelor și domnilor, strămoșii noștri au construit o Europa și au trăit în ruine strămoșii noștri au construit o Europa și au trăit în foamete. Și strămoșii noștri au construit o Europa, deși erau veterani de război, văduvi sau veneau din uh, închisori sau fuseseră victimele terorii și ale torturii. Și totuși ei au avut curajul să acționeze împreună, deși au uh, a avut o istorie atât de îngrozitoare în urma lor. De ce ni se pare nouă acum mai interesant să ne refugiem în idei naționale decât să ne gândim la viitorul nostru comun? De ce forțele centrifuge ale crizei acestea ne depărtează unii de ceilalți decât să ne apropie unul de celălalt? Una din cele mai mari realizări ale integrării europene se pune astăzi din nou la îndoială euro și libertatea de circulație. Ceea ce de fapt simbolizează Europa mai mult decât libertatea de a putea trăi, lucra și călători în Europa fără granițe. Pentru generația Erasmus, aceste lucruri sunt parte din viața cotidiană, un drept de la sine înțeles să te miști într-un uh, spațiu în care nu există control de pașaport, nu există nici piloni la frontieră. Să dăm drumul la așa ceva, cine pune la îndoială spațiul Schengen, de fapt scutură de temelia Uniunii Europene. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Doamnelor și domnilor, uh, Dragi colegi, nu trebuie să ne refugiem în spatele ideilor naționale, ci trebuie să încercăm să acționăm împreună pentru ca să protejăm mai bine granițele exterioare ale Uniunii Europene și o guvernanță comunitară a spațiului Schengen. Asta este ceea ce trebuie să oferim pentru a rezolva problemele pe care le avem în momentul de față. Și permiteți-mi să spun și ceva despre euro. Euro ar trebui să apropie popoarele Europei, iar acum riscă să devină un simbol al egoismului național, ba chiar să devină simbolul despărțirii. O reîntoarcere a, la monedele naționale ar fi fatală și din punct de vedere politic și economic ar fi pierderi enorme, dramatice. Vrem să plătim iar cu marcă, cu, cu, galbe, cu franci sau cu francel uh, din Luxemburg, cu lire, cu peseta Nu este clar pentru toată lumea în acest Parlament că nicio monedă nu ar putea să mai supraviețuiască în această concurență. În loc să fim un actor global cu o monedă de rezervă puternică, începem iar să ne separăm cu o pierdere economică și politică pentru care vor plăti tot cei care sunt la baza Uniunii, oamenii. Numai împreună, doamnelor și domnilor, putem să avansăm. Noi, în acest Parlament, cerem deja de mult o disciplină bugetară. Dar aceasta, acest Parlament cere și de mult, tot de mult, o un pact pentru creștere. Pentru că știm că singuri statele națiune se vor pierde în turbulențele piețelor financiare. Numai împreună putem să ne opunem căderii economice a Europei și șomajului care crește. Deja de mult în Parlamentul European cerem bugete echilibrate, într-adevăr, sunt necesare. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că este convingerea mea personală că un buget echilibru este nevoie de el și din motive de echitate între generații. Eu nu pot să accept ca standardul meu de astăzi să fie finanțat în așa fel încât copiii mei și copiii copiilor mei să trebuiască să plătească factura pentru standardele mele de viață de astăzi. Nu este corect. Și de aceea De aceea avem nevoie de disciplină bugetară, este evident. Dar acest Parlament spune deja de mult că este nevoie, pe lângă economii, de economii, este nevoie și de inițiative care să stimuleze creșterea. Cerem deja de mult o nouă sursă de venit, taxa pe tranzacțiile financiare, care este un lucru pe care s-au pus de acord toate grupurile politice. A găsit acest subiect o majoritate la toate subiectele, ca, la, la toate partidele, așa cum n-a fost niciodată până acum. Vrem să luptăm și împotriva evaziunii fiscale și, doamnelor și domnilor, vreau să adaug că în situația de criză în care trăim acum, adevărații patrioți sunt cei care își ajută țările și nu cei care încearcă să scoată capitalul de la ei din țară și nu participă la solidaritate. Dacă ne gândim la ideea unei inițiative pentru creștere la nivel uh, european și știm că șefii de stat și de guverne o iau în serios pentru că pe 23 mai va avea loc un summit excepțional pe această temă, atunci știm cum funcționează inițiativa pentru creștere și va trebui să spunem și care sunt uh, mijloacele care să se folosească pentru aceasta. Doamnelor și domnilor, de aceea un angajament al Parlamentului European la ziua Schuman pentru un buget al Uniunii Europene și nu o reducere populistă a acestuia, pentru că, deși sună bine, aceasta n-ar fi o idee bună. Bugetul european este un buget de investiții cu care se poate crea o creștere economică și se pot crea locuri de muncă. Cine încearcă să vină cu economiile și să taie de aici de acolo, nu face decât să ne taie din viitor. Doamnelor și domnilor, nimeni nu are nevoie de un pact de creștere atât de mult cum au nevoie tinerii pe acest continent, pentru că tineretul din Europa riscă să devină victima uh, crizei economice, riscă să devină o generație de sacrificiu. Tinerii în vârstă de între 18 și 30 de ani, pe care i-am întâlnit săptămâna trecută în Spania, de exemplu, toți uh, intelectualii și profesorii universitari unii dintre ei uh, aveau trei diplome, toți erau șomeri. Acești uh, oameni nu sunt ei responsabili pentru criză, dar ei sunt cei care plătesc un preț uh, disproporționat pentru salvarea unor state și unor bănci din toate țările. Întrebarea pe care mi-a pus-o o doamnă și un domn la Madrid a fost următoarea. Au zis, acceptăm ca 750 de miliarde să fie uh, strânse pentru ca să stabilizăm economia. Dar când aveți și un milion pentru noi? Unul din patru europeni sub 25 de ani este la șomaj la ora actuală. În unele țări, chiar 50% dintre oameni sunt tineri sunt șomeri. Investițiile în pregătire profesională sunt uh, o investiție bună. Asta este ceea ce a spus Robert Schuman, solidaritatea prin acțiune. Dacă Uniunea Europeană dorește să salveze prin acțiuni Europa de la recesiune și dacă reușește să păstreze și locuri de muncă sau să creeze aceste locuri de muncă, atunci aceasta este o solidaritate a acțiunii. Europa este puternică dacă este unită și dacă este solidară. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem pentru ca să salvăm Europa de o cădere într-o lipsă de importanță. Trebuie să sporim democrația europeană, trebuie să avem procese decizionale foarte transparente și să avem alegerea între alternative clare politice. Asta este ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Vrem să ne angajăm față de solidaritate și să ne opunem egoismelor naționale. Echilibrul între săraci și uh, bogați, state membre mari și mici, întotdeauna spre binele tuturor. Trebuie să ne amintim că suntem o comunitate de valori, în primul rând Valorile noastre sunt cheia identității noastre. Vrem și trebuie ca noi, ca europeni, să ne simțim responsabili pentru lume în general. La un an după începu- începerea Revoluției uh, Primăverii Arabe, vrem să fim uh, un partener în acest proces de transformare. Știu că întotdeauna se spune că oamenii nu vor mai multă Europa, dar eu nu cred că este așa. Interesul clar pe care l-au suscitat alegerile din Franța și din Grecia săptămâna trecută, tocmai din cauza dezbaterii și componentei europene, arată că ceea ce se întâmplă în Europa este perceput ca o politică internă. Și aceasta arată cât de conștienți sunt acești oameni că depindem unii de ceilalți și că greșelile într-o țară creează probleme pentru toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Aceasta arată și că oamenii știu că soluțiile nu pot fi găsite decât împreună. Uniunea Europeană este, chiar și în situația actuală, dragi colegi, cel mai de succes experiment politic și societate, de societate al acestei istorii. Și de la începutul procesului de unificare cu planul Schuman din 1950, prin piața comună și prin tratatele de la Roma din 1958, până la comunitatea celor 27 de state membre, în curând 28, a 500 de milioane de cetățeni, proiectul european a evoluat extraordinar. Portugalia, Spania și Grecia s-au lepădat de dictaturi. Tocmai ne-am luat rămas bun de la un coleg care a participat activ la această eliberare. Și acum 20 de ani a căzut zidul Berlinului. S-a destrămat Uniunea Sovietică și astfel a creat drumul liber pentru unificarea Europei. Iar extinderea către est a pus capăt separării artificiale a Europei printr-o cortina de fier. Perspectiva de aderare la Uniunea Europeană a subliniat uh, transformarea pașnică în anumite țări în Europa Centrală și de Est și a dus la siguranță, stabilitate și bunăstare în toată Europa. Foarte mulți cetățeni așteptau ca aderarea la Uniunea Europeană să modifice statele membre noi. Foarte multe nici nu au putut să se gândească cât de mult unele state membre vor putea modifica Europa la rândul lor, către bine. Statele din Europa Centrală și de Est și-au adus o, o experiență politică și istorică care au uh, îmbogățit perspectiva europeană și sunt uh, mândru și o spun acest lucru cu multă, multă mândrie. Sunt mândru și um, să fiu urmașul lui Jerzy Buzek ca președinte al Parlamentului European. Faptul că eu vă urmez la această funcție, domnule Buzek, arată că noi suntem astăzi un continent. Un continent care este împreună puternic dacă vrea să fie puternic împreună. În Europa împărtășim valori comune, democrația, libertatea, solidaritatea și drepturile omului. Niciodată nu trebuie să-i uităm pe aceia care și-au sacrificat viața în lupta împotriva opresiunii, în lupta împotriva uh, pentru libertate și pentru democrație. Cortina de fier, dictaturile din Europa de Sud nu au căzut de la sine, ci au fost uh, dărâmate de proteste pașnice ale oamenilor care doreau acest lucru. În Europa, prin protestul pașnic al oamenilor împotriva unui sistem criminal care a suprimat Europa de Est a fost de succes. Aceste da- dictaturi au putut să fie răsturnate de către oameni. Avem colegi printre noi care au participat la aceste procese și pe 9 mai trebuie să le mulțumim lor, acestor persoane care până astăzi sunt modele pentru, de luptă de, pentru libertate pe toată pe tot continentul, și în primăvara arabă, și cei care au luptat împotriva dictaturilor din Europa sau revoluționarii din Africa, toți ei, toți aceștia sunt cei care seamănă unii cu alții. Iar exemplul uh, europenilor este cel care i-a inspirat pe, ce, pe cei din alte continente și invers. Acum 60 de ani a început uh, o revoluție discretă, care a modificat lumea noastră pentru totdeauna. Europa a arătat că merge, că funcționează. Democrația, dreptatea, libertatea și solidaritatea pot fi combinate una cu cealaltă. Și această combinație între justiție și democrație și libertate și solidaritate dincolo de frontierele statelor și popoarelor, aceasta este modelul nostru european de societate, un model în care există o presă liberă și justiție independentă, un model în care serviciile de sănătate și pensiile sunt garantate, care oferă acces liber la formare profesională și educație pentru toți, un model al democrației parlamentare și al participării democratice, un model al echității, al egalității de șanse și al drepturilor uh, cetățenilor nelimitate. Un model care încearcă să ofere și cele mai înalte standarde sociale și de mediu din lume și un model care a reușit. Într-adevăr avem cele mai bune standarde. Un uh, model în care nu există muncă um, din partea copiilor și nu există pedepsa capitală. Am creat un model în care omul este în centru. Aceasta este societatea în care vreau eu să trăiesc. Și cred că și dumneavoastră vreți același lucru. Vreau ca și copiii mei și copiii lor să poată trăi într-o astfel de societate. Pentru acest tip de societate în care trăim acum însă nu există garanția infinitului. Avem nevoie de Europa pentru a modelul nostru democratic și social, mai ales într-o perioadă în care globalizarea este deja la ordinea zilei, trebuie să fie apărate. Nu trebuie să o considerăm ca ceva de la sine înțeles și trebuie în fiecare zi să luptăm din nou pentru acest model. Astăzi, de ziua Europei, doamnelor și domnilor, vreau să ne gândim de unde venim și ceea ce am, am reușit să obținem în acești ani. Nu pentru ca să ne culcăm pe lauri, ci pentru că istoria ne trage la răspundere pentru ca să apărăm ceea ce am obținut și ceea ce am obținut este o bază solidă. Este o bază democratică, este o bază, o bază pentru libertate, dreptate, stabilitate și pentru un viitor pentru copiii noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mulțumesc și celor care au aplaudat. Are cuvântul acum numele PP, domnul Joseph Dol. Domnule președinte, dragi colegi, astăzi sărbătorim Europa. Această sărbătoare de 9 mai are o importanță specială într-un moment dificil al construcției europene, atât pe plan economic, dar mai ales pe plan politic. Uităm adesea progresele realizate de țările noastre de la semnarea declarației lui Robert Schuman. Totuși, niciodată în istoria noastră nu am avut un spațiu de prosperitate și libertate, în ciuda crizei actuale. Noi, europenii, am plătit un preț mare pentru a înțelege că nu există diferențe între noi și vecinii noștri și știm, în final, am învățat valorile toleranței, dialogului, solidarității, care trebuie să primeze asupra individualismului. Dragi colegi, creșterea extremismului și tentația populismului uh, sunt niște provocări pentru noi. Nu mai puțin decât populismul de dreapta, nici populismul de stânga nu are loc în Europa și uh, fac apel la toate partidele politice democratice și le spun că nu au nimic de câștigat și nu trebuie să banalizeze extremele. Recursul la soluții facile nu înseamnă decât demagogie nu fac altceva decât să întrețină iluziile care vor fi dezamăgite rapid ale cetățenilor. Și, și cum în acest context să reducem deficitul democratic al Europei? O spuneam, Europa trece printr-o perioadă dificilă și deciziile care vor fi luate în lunile viitoare vor fi determinante pentru economiile noastre și pentru coeziunea socială a țărilor noastre. Criza uh, datoriilor, atacurile la care a fost supusă moneda noastră pe piețe în ultima vreme, au cel puțin meritul să ne facă să înțelegem deriva pe care, în care se află finanțele publice ale multor țări europene de decenii. Cu pachetul de șase legi, pactul bugetar fiscal și cu uh, uh pactul de cele, al celor două legi, Europa are curajul să se apuce de treabă și să corecteze aceste tendințe. Însă suntem abia la început și nu trebuie să uh, uh, ne relaxăm eforturile. Ce mă în, uh, îngrijorează cel mai mult în această dezbatere între asanarea finanțelor naționale și creșterea economică dincolo de caricatură, nu există în Europa o diviziune între cei care sunt pentru o bună gestiune și cei care sunt pentru o creștere. Pentru că aceste două aspecte sunt două fațete ale aceleași uh, monede. Realitatea este că nu se poate disocia reducerea deficitului de creșterea economică și nu va exista o creștere durabilă fără reducerea datoriilor noastre și cu cât va fi mai uh, rapidă reducerea datoriilor, cu atât mai puternică va fi creșterea economică. Măsurile de creștere economică însă nu pot să însemne cheltuieli suplimentare pentru că nu avem mijloacele. Realitatea este că atâta vreme cât țările care au fost cele mai cheltuitoare nu-și fac o politică de reducere a datoriilor, țările care au dat dovadă de o bună gestiune nu vor putea fi dispuse să dea dovadă de și mai multă solidaritate. Domnule președinte, dragi colegi, investițiile și, croaște, cre, și creșterea economică se vor întoarce. Și eu nu vorbesc de o creștere artificială. Nu există decât un mijloc pentru a ajunge în această situație și anume să întărim competitivitatea economiilor noastre în procesul de mondializare. Europa are un viitor promițător cu condiția să ne asigurăm cu toții, să ne asumăm cu toții responsabilitățile și să punem în uh, practică deciziile deja adoptate. Știm foarte bine ce este necesar, să realizăm piața unică, să investim în cercetare și dezvoltare pentru a continua să jucăm un rol uh, de prim rang între economiile secolului 21, să reducem povara administrativă pentru a elibera potențialul IMM-urilor și întreprinderilor noastre. Astfel, cu asanarea finanțelor noastre publice vom garanta creșterea și vom crea locuri de muncă în viitor. Declarația uh, lui Robert Schuman a creat, a deschis o nouă cale pentru europeni. Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem legați unii de ceilalți, suntem solidari și responsabili unii către alții, ceea ce înseamnă că E nevoie de o convergență bugetară, într-adevăr, dar și de o convergență fiscală și socială. Însă această solidaritate nu va putea funcționa decât dacă fiecare face eforturi și este dispus să contribuie la asanarea finanțelor publice și la o creștere durabilă. Voi încheia spunând că declarația Robert Schuman ne-a adus un proiect de pace care este o reușită. Însă vreau să închei spunând solidaritate, responsabilitate, entuziasm, convingere și trebuie să avem un proiect pentru viitorul creșterii economice și al creării locurilor de muncă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Dol. Și acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul deputat Svoboda, șase minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, ați vorbit despre schimbările și provocările, dar și uh, despre succesele Europei, dar este, există și dezamăgiri. De exemplu, rezultatul la ultimele alegeri din Grecia a fost o dezamăgire pentru noi, dar și oamenii din Grecia sunt dezamăgiți de Europa, sunt uh, disperați și aceste alegeri au arătat disperarea și, de fapt, lupta împotriva inegalităților sociale. Europa nu a înțeles încă că pe lângă reformele necesare este nevoie și să dai semnale de speranță. Și există speranțe. Există deja schimbări de, uh, semne de schimbare, pentru că populația franceză a ales uh, o, o personalitate care reprezintă valoarea și justiția europeană în general. Și mă bucur că a fost ales François Hollande ca președinte al Franței și mă bucur de șansa care vine cu această, odată cu această alegere. Așa cum a scris uh, în Financial Times Martin Wolf astăzi, numai Europa are posibilitatea să încerce acum să scoată Europa din criză. Oland va reuși să facă acest lucru și doar dacă reușim să depășim criza vom avea credibilitate. Și pentru ca să înțelegem cu toții pentru că și de, în dreapta, de exemplu, există probleme de înțelegere. În Europa nu se vorbește numai germană, se vorbește și franceză, se vorbește și social-democrată. Și în România și în alte țări se înțelege această limbă. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Ziua Europei ne amintește de distrugerea continentului nostru, de războaie și de puterea de reconstrucție. Milioane de oameni ar trebui să moare înainte să înțelegem că pacea dintre popoarele europene este mai importantă, iar acest proiect de pace este în continuare unul care entuziasmează. Dar Europa trebuie să ofere mai mult decât pacea între popoare. Tocmai având în vedere criza, trebuie să ne gândim și la pacea socială și să încercăm să luptăm și pentru aceasta. O politică de austeritate care îi afectează pe cei slabi este una care pune în pericol pacea socială, duce la rezistență și la neliniște și duce la faptul că oamenii să se simtă în nesiguranță în Europa. Iar consecința este că se, uh, există partide de extremă și antieuropene care câștigă. Suntem confruntați cu pericolul distrugerilor politice în acest proiect socialdemocrații și toți ceilalți nu-și dor un război între generații, nu-și dor, doresc un uh, război între partenerii sociali, din contră, își doresc ca pacea socială în Europa să poată să fie uh, garantată grupul meu a arătat întotdeauna că nu e vorba de o, a fi împotriva unei consolidări a bugetului. Dar ceea ce vedem acum este o politică de austeritate care își duce la rezultatele contrare decât cele pe care le dorește. Nu, nu se fac investițiile care trebuie, investiții importante. Investițiile au scăzut în ultimii ani în mod dramatic. Și cu ce se ocupă șefii de stat și de guvern și comisia, din păcate și ea, cu alte reduceri bugetare, cu alte măsuri de austeritate, în loc să facă o politică de creștere și aceasta duce la deficit, un deficit și mai mare. Este nevoie de o schimbare de mentalitate și se simte un pic această schimbare, dar pentru noi încă este mult prea ezitantă. Nu avem nevoie numai de retorică, nu avem nevoie de pastile de calmat, ci avem nevoie de mai mult uh, marjă de manevră pentru investiții. Avem nevoie cu adevărat de o regulă de aur, una nouă pentru creștere și ocupare care să combine disciplina bugetară cu investiții pentru creștere și ocupare. Nu avem nevoie de o regulă de aur care de fapt să fie o politică dură de austeritate și care să fie de fapt o un pachet gol în momentul în care este de, ne uităm ce e înăuntru. Este de fapt un cadou fals. Vrem locuri de muncă pentru tineri. Cum ar putea să fie entuziaști tinerii despre Europa dacă în același timp ei își pierd locurile de muncă și șomajul bântuie prin Europa și noi îl tolerăm? Iată de ce social-democrații din Parlamentul European cer o garanție de ocupare și de formare profesională pentru tineri. Ei au nevoie de un loc de muncă în Europa pentru ca să-i putem entuziasma pentru Europa. Europa socială însă trebuie să implice pe toți care trăiesc în Europa și care lucrează aici, inclusiv pe cei care au venit ca imigranți și mai ales pe cei care au fost născuți pe teritoriul european și în continuare sunt stigmatizați ca fiind străini. Integrația, integrarea nu înseamnă integrare între statele membre, ci înseamnă ca și cetățenii să fie integrați în viața cotidiană și să poată participa la procesul decizional. O criză care pune în pericol pe pacea noastră socială nu înseamnă că nu duce la, extin, la excluderi, ci trebuie din contră să integreze. Și iată, domnul Wilders, Marine Le Pen și partidul extremist din Grecia au început să câștige teren și vor să arate că Uniunea Europeană este tot și casa lor. Toată lumea trebuie să se simtă și ei, inclusiv, trebuie să se simtă acasă în Europa. Dragi colegi, într-o discuție pe care am purtat-o astăzi la grupul nostru și am invitat tineri pentru a discuta despre viitorul Europa, pe a spus unul dintre participanți, criza nu este o pedeapsă, o fatalitate, ci este făcută de tot de oameni. Deci noi împreună trebuie să ieșim din criză. Parlamentul trebuie să recunoască acest lucru. Există multe diferențe în detalii, dar împreună trebuie să luptăm împotriva forțelor destructive din Europa. Împreună trebuie să încercăm să garantăm pacea socială care să revină în Europa. Grupul meu este gata să facă acești pași, este gata să apere Europa și să o întărească și sper ca foarte mulți vor vrea să meargă cu noi pe aceeași cale, pentru că, domnule președinte, ați vorbit atât de frumos de această Europa. Sper ea să devină Europa noastră comună pentru toți și cu toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda. În numele Alianței Liberalilor și Democraților are cuvântul domnul deputat Ferhofstadt. Euh, domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie asemenea domnului Spopota să-l parafrazez din nou pe uh, noul președinte ales în Franța. A câștigat alegerile spunând schimbarea are loc acum. Eu aș spune mai degrabă Europa este schimbare și avem nevoie de Europa acum, pe acest, în această zi de 9 mai. Și să vedem cât de gravă este criza în care ne regăsim astăzi, domnule președinte. Trebuie să recunoaștem, pentru că e bine să spunem lucruri bune despre trecut, însă trebuie să recunoaștem că gravitatea situației în care ne aflăm astăzi, Europa este pe cale de a fi marginalizată în lume. Europa este confruntată cu o încetinire a creșterii sale și inovării, exact opusul unei Uh, mișcări de necrezut a țărilor emergente. Europa uh, îmbătrânește în momentul de față, are o populație care îmbătrânește într-o lume care întinerește și o lume în care vor fi curând 10 miliarde de uh, locuitori. Europa este divizată într-o lume care este tot mai mult dominată și unificată de marile imperii economice și politice. E bine, dragi colegi, contrar celor care sunt pretinse, această criză uh, pe care o trăim în Europa astăzi nu este o criză a economiei mondiale. Nu este nici măcar o criză a finanței mondiale. Ceea ce trăim astăzi este o criză europeană și, în mod deosebit, o criză a statelor europene. De, câte, de câțiva ani încoace, Europa, trebuie să o recunoaștem astăzi pe 9 mai, navighează fără niciun orizont, fără ambiții, fără speranțe. Aparent incapabilă în momentul de față să găsească un, o nouă țintă și uh, soluții durabile. Ei bine, pe această zi de 9 mai, în loc să ne felicităm reciproc, trebuie uh, să ne dăm seama că suntem incapabili să răspundem crizei altfel decât prin politica micilor pași. Trebuie să fim conștienți de necesitatea de a face un mare salt înainte, un uh, salt federal în Europa. Dragi colegi, Europa va fi federală sau nu va fi. Și alegerea este simplă. Trebuie să nu ne mai fie frică uh, Uh, de utilizarea cuvântului federal atunci când vorbim despre viitorul Europei. Într-adevăr, este o soluție federală care se impune, o soluție care ne va da un adevărat guvern economic de care avem atât de multă nevoie, un adevărat control democratic pe care nu-l avem în momentul de față, o adevărată comoară europeană, un uh, adevărat buget federal și, de ce nu, mai târziu o soluție care să ne aducă în viitor o adevărată armată europeană. V-am spus, nu avem de ales. Federalismul european este singura modalitate de a ne integra în globalizare și singura modalitate de a negocia pe picior de egalitate, singura modalitate de a ne menține rolul economic și politic. Este de asemenea singura modalitate de a proteja modelul uh, social în Europa. Și cred de asemenea, domnule președinte, că astăzi, pe 9 mai, este momentul să uh, dăm pagina. O pagină a iluziilor. Iluziile unora care cred că numai austeritatea ne va face să ieșim din criză, dar de asemenea și iluzia altora care gândesc că creșterea va reveni fără a pune ordine în finanțele publice ale țărilor. E o mare greșeală ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și anume să opunem una celelalte. Nu trebuie să alegem între discipline și solidaritate, între rigoare și creștere. Avem nevoie de ambele, creștere și rigoare, disciplină și solidaritate. Și acum, mai concret, uh, pactul uh, fiscal nu trebuie să fie schimbat, ci trebuie să adăugăm uh, creșterea. Și uh, capitala capitalul Băncii Centrale Europene trebuie să crească. Toate fondurile trebuie folosite și, de asemenea, obligațiunile de proiect. De câtă vreme vorbim despre asta în Parlament? Și, în al doilea zi, o mutualizare uh, a fondurilor de recuperare este necesară. Trebuie să uh, disponibilizăm bani, noi fonduri pentru investiții și creștere în Europa. Concluzia mea pe 9 mai este următoarea. Dacă noi, în calitate de Uniune Europeană, dorim să supraviețuim, avem nevoie de federalism federalism european. Federalismul nu este un lucru de care trebuie să ne temem. Federalismul este viitorul continentului nostru și acest viitor începe astăzi, pe 9 mai. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ferhofstadt, Și acum, în numele Verzilor, Alianța Liberă Europeană, vorbește președintele, domnul Convendit. Domnule președinte, dragi colegi, Îți mulțumesc, uh, Guy Verhofstadt. Poate că vom putea continua în această direcție, pentru că eu cred că dacă vorbim de 9 mai, de Europa, de tot ce am reușit, e bine, atunci trebuie să vorbim și despre ce trebuie să reușim de acum încolo, pentru ca viitorul să aparțină cetățenilor europeni. Și nu cred că trebuie să luăm uh, în ușor ce se întâmplă astăzi la alegeri, pentru că dacă există un deficit democratic în Europa, ei bine, trebuie să acceptăm acest lucru. Dacă Europa Federală pe care o dorim trebuie să fie democratică, atunci ea trebuie să poată să răspundă problemelor și angoaselor cetățenilor. Și când văd ce se întâmplă la alegerile din Grecia astăzi și văd că singura soluție pe care a găsit-o Banca Centrală este să spună că nu există alternativă la ce s-a decis, spun băncii centrale, aveți atenție. Atenție, amintiți-vă istoria europeană, amintiți-vă istoria Germaniei, amintiți-vă tratatul de la Versailles. Când spui poporului nu există altă soluție, nu există altă soluție, atunci poporul găsește soluții care uneori sunt oribile. Și avem o responsabilitate să ne reamintim istoria. Când cineva spune într-o democrație că nu există o alternativă, se înșeală. Democrația este întotdeauna căutarea unei alternative. Altfel nu mai merită să mai faci politică. Și atunci, spun un lucru foarte simplu. Dacă vrem ca Gre- dacă nu vrem ca Grecia să voteze o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, până când se pune în genunchi și spune iertați-mă, iertați-mă Europa, acum faceți ce vreți, e bine, trebuie ca astăzi să redeschidem acest memorandum, să discutăm acest memorandum, să propunem o soluție poporului elen. Pentru că dacă nu le propunem nimic, următoarea alegere, următoarele alegeri vor avea exact același rezultat. Și nu putem spune că ei nu vor reforme structurale. Trebuie ca poporul grec să poată să urmeze acest ritm al reformelor, să nu fie sugrumat, uh, înfometat, uh, distrus de aceste politici pe care le impunem. Dacă nu reușim să găsim acest răspuns, atunci vor găsi ei răspunsuri ultrafasciste, ultrareacționare, ultranaziste, ultra, ultra și asta va fi împotriva noastră, a Europei. Apoi, poporul francez a votat, toată lumea știe că am fost mai degrabă de partea celui care a câștigat. Dar ce nu înțeleg și ce nu înțeleg uh, în legătură cu alții europeni, nu puteți să spuneți poporului francez care tocmai a votat într-o alegere extrem de strânsă, indiferent dacă e Sarkozy sau Hollande, trebuie să faceți același lucru. Păi dacă e așa, atunci nu mai merită să mai votăm și să ne mai schimbăm, nu mai merită să mai facem nimic. Deci dacă astăzi poporul francez într-o majoritate care nu este una uriașă și într-o situație dificilă, decide care are nevoie de schimbare, e bine, toată Europa trebuie să se întrebe cum să se schimbe. Și dacă domnul Monti ascultă bine ce se întâmplă în Italia cu alegerile municipale, înțelege că situația trebuie să se schimbe în Spania și în, în Italia, mă scuzați, și în Spania domnul Rahoi trebuie să înțeleagă că situația trebuie să se schimbe. Deci este evident că astăzi nu se pune problema să repetăm mereu aceeași poezie, stabilitate, creștere economică, etc. Trebuie să dăm speranțe poporului european. Această speranță nu poate veni din bugetele naționale. Cu alte cuvinte, noi, europenii, trebuie să luăm în mâinile noastre uh, sarcina de a da speranță poporului european. Și ce înseamnă asta? Înseamnă un buget european, resurse proprii. Și Ghi are dreptate să întărim Banca Europeană de Investiții, să o transformăm într-un instrument și să punem pe uh, picioare un nou, uh, un New Deal verde pentru a crea o economie europeană ecologică, verde, pentru a crea uh, locuri de muncă. Și dacă facem asta, dând împrumuturi, relansând economiile și cu acest buget european am putea să rambursăm o parte din această relansare. Dacă nu relansăm economia europeană, dacă ne oprim, dacă tot spunem nu, nu, nu, o să vedeți, tot o să meargă bine, ei bine, economia neoliberală ne-a dus cu spatele la zid. Trebuie spus acest lucru, trebuie spus tuturor guvernelor. Dacă nu schimbăm Uh, ritmul economiilor noastre, vom ajunge cu toții în aceeași situație. Și vreau să vă uh, spun un lucru final, în final un lucru foarte simplu. Există un pericol real pentru economie. Există însă și un pericol pentru democrație. Dacă popoarele nu ne vor mai considera capabili să administrăm schimbările necesare, din istorie știm că popoarele nu ne vor, se vor duce către oroare. Avem o responsabilitate democratică pentru a demonstra că astăzi există posibilitatea de a reechilibra politicile noastre europene, de a pune Europa în centrul transformării necesare pentru ca poporul european să spună da, am avut dreptate în, în cei 60 de ani de la crearea Uniunii Europene lucrurile s-au schimbat, trebuie să redefinim uh, motivul de existență al acestei uniuni. Dacă reușim, viitorul va aparține nouă, dacă nu, le va aparține piețelor financiare. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Convendit. Numele ECR, domnul Calanan. Schuman, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Monet și Spinelli au trăit într-o Europa diferită față de cea de astăzi. În acea Europa, încrederea fusese răvășită de două războaie mondiale. Și acum provocarea globală a fost simbolizată de zidul Berlinului modelul social european politica agricolă comună. În acele vreme, acele politici au uh, ajutat la îndeplinirea unor obiective. Extinderea către Est a adus libertate oamenilor care fuseseră uh, oprimați de o uh, cortină de fier. Însă lumea s-a mișcat de la declarația lui Schumann și în multe Uh, uh, domenii lucrurile s-au schimbat. Unele uh, soluții au devenit acum parte a problemelor din secolul 21. Uniunea Europeană nu numai că devine irelevantă în uh, lume, ci și în mintea uh, oamenilor noștri. Și este o singură explicație. Oamenii nu au încredere în Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană nu are încredere în oameni. Democrația uh, Um, dominația uh, popoarelor este exportul uh, elen uh, și ea este periclitată în momentul de față. Legislație foarte stufoasă au, legislația stufoasă a împiedicat oamenii să își ia în mână propriul destin. Nu putem să cerem oamenilor să ia Europa drept un bun dat doamna Le Pen a primit o cincime din voturi în Franța și totuși care a fost uh, uh, răspunsul Comisiei la primul tur din uh, Franța. Ni s-a spus e nevoie de mai multă Europa și pentru mine nimic mai bun, pentru că în această reacție este rezumat tot ce este rău în Europa ceea ce a spus uh, Comisia uh, de ziua lui uh, Schuman ilustrează acest lucru. Pentru a parafraza președintele Reagan, cele mai cum cred că micile guverne funcționează. Atunci când guvernele naționale uh, Uh, s-au uh, uh, concentrat asupra propriilor teritorii, economiile au prosperat. Este timpul să procedăm așa. S-a sugerat că victoria de duminică în alegeri a fost o victorie împotriva austerității, însă este o prostie, pentru că toți cei pe care îi cunosc doresc creșterea. Bătălia se poartă asupra mijloacelor și nu asupra uh, obiectivelor finale. E nevoie de mai multe bunuri și mai multe servicii. Trebuie ca uh, Europa să nu creeze noi uh, datorii care să escaladeze și să scape controlului, pentru că o astfel de uh, tendință nu poate fi uh, sustenabilă pe termen lung viitorul uh, Europei trebuie să se uh, bazeze pe uh, antreprenoriat, pe libertate și trebuie să ne promovăm valorile și produsele în toată lumea. Credem că bugetul european trebuie să fie mai bine țintit, trebuie să fie reprioritizat pentru a face față cererilor secolului 21, inovarea și cercetarea. Trebuie să promovăm concurența și dereglementarea și nu armonizarea reglementarea și birocrația. Șapte ani în urmă, în această cameră, după respingerea de către olandez și a francez a Constituției Europene, uh, unul dintre alegătorii lui Stephen Hughes, uh, primul ministru uh, Tony Blair, a spus că dacă lumea ascultă ceea ce se spune, se trâmbițează în tot orașul. Însă, astăzi, Uh, trompetele sună mult mai tare decât în 2005 și ne întrebăm oare ascultăm ceea ce ne spune lumea astăzi, pentru că Europa este confruntată cu niște opțiuni clare, pentru că putem să avem planuri economice de 10 ani, putem uh, să uh, reducem birocrația sau să ridicăm povara asupra întreprinderilor, însă trebuie să avem încredere în oameni pentru că ei știu uh, ceea ce este bine. Putem să construim o uh, uh, Uniune care face mai puțin, dar face mai bine. Nu e prea târziu să uh, privim în față realitatea, să avem încredere în oameni, pentru că timpul se scurge rapid. Dacă nu se schimbă uh, această, uh, acest curs al lucrurilor, uh, vom fi singurii care va trebui să ne învinovățim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Kellenen. Și are cuvântul două minute jumătate, domnul Farage. Well, happy Schuman Day, or Europe Day as you now call it, although I thought the... Felicitări cu ocazia zilei Schuman sau zilei europene, cum îi spuneți, dar mi s-a părut că nu e o uh, sărbătoare prea mare. Singura, singurul, singura marcă de pasiune a fost că domnul Schulz a vorbit un pic în engleză, dar a vorbit despre marele succes al Uniunii Europene. Nu știu dacă cine spune chestia asta mai și crede. Cred că sărbătorim uh, ziua greșită. N-ar trebui să sărbătorim 9 mai, ar trebui să sărbătorim 8 mai. Victoria în Europa asupra nazismului. Asta înseamnă ultimul, victoria asupra nemților, când nemții ultima dată au încercat să distrugă continentul sau jumătate din el și i-am învins ce sărbătorim pe 9 mai este o altă încercare de a distruge democrația în Europa prin alte mijloace. N-am niciun dubiu că Jean Monnet avea intenții bune la început. El a crezut că dacă abolești statele națiune, atunci nu se mai este niciun război. Sigur, nu știa atunci și nu putea să vadă Uh, cum a funcționat teoria asta în Iugoslavia. Însă, ca și comunismul și această uh, poveste a evoluat prost și Titanicul Uniunii Europene a lovit icebergul acum. Este Uniunea Europeană a eșecului economic, a șomajului masă, dar mai rău decât orice este o închisoare economică a monedei euro și asta pune pericole uriașe în fața continentului. Ne Uh, confruntăm cu uh, perspectiva unor uh, dezordini sociale de masă sau chiar a unor revoluții în țări care au fost aduse la disperare, țări europene. Dar poate că există și oportunitate și poate există și vești bune o rebeliune democratică a început în Finlanda anul trecut cu Partidul Adevăraților Finlandez care au luat 20% din voturi. Și vedem în fiecare țară noi mișcări politice la dreapta și la stânga care uh, au uh, câștiguri electorale. Însă nu întotdeauna asta e, reprezintă vești bune, pentru că ce am văzut în Grecia duminica trecută mi-a amintit alegerile germane din 1932, și anume uh, partidele de centru prăbușindu-se și extremele stângă și dreaptă ridicându-se și asta ar putea duce la renașterea național-socialismului în Europa. Evoluăm într-o direcție greșită, trebuie să spargem zona euro, trebuie să eliberăm aceste țări mediteranene, trebuie să încercăm să construim Europa. Eu vreau o Europa, dar o Europa bazată pe comerț, pe cooperare, bazată pe ideea de a ne uh, aduna în jurul mesei și a cădea de acord asupra unor roluri de bun simț. Putem face asta dar nu putem face asta dacă ni se cere să uh, trecem în spatele acelui stag și nu uh, datorez niciun fel de credință acelui stag și majoritatea europenilor au aceeași atitudine. Mulțumesc, domnule Farage. Urmează acum colegul Iaric pentru 3 minute. Domnule președinte, permiteți-mi să mulțumesc Parlamentului și președintelui pentru omagiul făcut colegului nostru Miguel Portaș. Președintele a fă, făcut un omagiu Europei, dar realitatea pentru popoare nu este cea care a fost descrisă. Dacă politicile Europei nu mai sunt reorientate, uh, există riscul de imploziune a Uniunii Europene cu grave consecințe pentru populație. Austeritatea aplicată forțat oamenilor atunci când bogățiile sunt uh, acaparate de o minoritate care privatizează, nu este numai injustă, ci și ineficace. Trebuie, deci, să tragem rapid concluziile. Trebuie să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat în aceste ultime zile. Refluxul uh, uh planului de austeritate uh, uh, în Parlamentul uh, român, victoria lui François Hollande în uh, Franța, alegerile locale în Italia, Spania și Germania, Uh, respingerea în Grecia. Trebuie să respectăm uh, votul poporului grec și să încercăm să găsim împreună cu stânga o nouă, o nouă cale și să abandonăm memorandumul Troicăi. Nu putem să acceptăm tratatul bugetar de austeritate al domnului Sarkozy și doamnei Merkel și adăugarea unui protocol zis de creștere care este total opus tratatului. Deci trebuie să îl abandonăm și să găsim o altă cale. Trebuie să inventăm un nou pact de dezvoltare uman, social și ecologic, cu o finanțare specială, cu un nou rol al BCE care trebuie să dea credite pentru dezvoltare, adică îmbunătățirea puterii de cumpărare, crearea și securizarea locurilor de muncă, inovarea, cercetarea, crearea de noi servicii publice, mutațiile ecologice pe continentul nostru. Iată uh, un viitor posibil. Banca Europeană de Investiții, a cărui capital ar trebui să crească, o nouă utilizare a fondurilor structurale, o taxă pe tranzacțiile financiare, un impozit armonizat pe capital, ar fi pârghii pentru un astfel de fond de dezvoltare umană, căruia am putea să adăugăm creația monetară a Băncii Centrale Europene pentru state și nu pentru bănci în loc uh, să punem în concurență, să invităm un salariu minim european și un venit minim, precum și un plan de acțiune de combatere a sărăciei. De asemenea, trebuie să decretăm un morator pe o parte a datoriilor din uh, trecut și să cerem BCE să uh, dea uh, un împrumuturi statelor uh, la o dobândă de 1%. 1% mă scuzați trebuie să se dea raport în ceea ce privește de uh, zecile de milioane de euro care au fost uh, împrumutate de BC băncilor private. Confruntați cu aceste provocări, uh, propun ca Parlamentul să ia inițiativa unui mare forum european cu toate parlamentele, sindicatele, pentru a schița o refundare a Uniunii Europene din temelii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule lui Și acum are cuvântul domnul Sosa Wagner. Un minut. Dragi colegi, dragi colegi, trăim o perioadă de enorme controverse, de austeritate. Această discuție între austeritate și creștere economică. Din, ascultând ce se spune aici, e senzația că Uh, s-a inventat creșterea economică acum câteva zile. Pactul de creștere și stabilitate există din 1997, deci o mare parte a politicilor făcute de Uniunea Europeană, coeziune regională, cercetare, sunt menite tocmai să stimuleze creșterea economică și uh, bunăstarea cetățenilor și uh, dezvoltarea economică. Dar nu există niciun motiv pentru care să avem un sentiment de inferioritate că avem această dezbatere. Ar trebui să rămânem cu capul sus. Este o opinie minoritară printre colegi, dar asta este ce consider eu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule Sosa Wagner. Vreau să vă atrag atenția că aplauzele sau huiduierile nu sunt o parte a procedurilor parlamentare. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume